acestea pot fi înaintate în uh, scris. Așa ajungem la uh, finalul uh, acestei secțiuni de pe ordinea de zi. Procesele verbale vor fi înaintate atenție Parlamentului la începutul viitor.